Dragi colegi, bună ziua! Bună ziua, dragi colegi, mă auziți? Chers colegi, je... Stimați colegi, vă urez tuturor bun venit la această întâlnire extraordinară a coordonatorilor. Întâlnirea noastră de astăzi este consacrată 100% cel de-al treilea pachet mobilitate pe care Comisia Europeană tocmai l-a adoptat și avem onoarea să primim uh, uh, printre noi pe doamna comisar Violeta Bulci, care a venit la Strasburg uh, ca să ne prezinte în linii mari acest al treilea pachet. În numele comisiei mele, dragă Violeta, vreau să îți spun mulțumesc pentru că acest al treilea pachet uh, completează pe primele două și are mereu același obiectiv. Un sector al transporturilor mai ecologic, mai conectat. Uh, avem mai multe propuneri în acest pachet, deosebit de interesante pentru Comisia de Transporturi, ca de exemplu cea despre securitatea infrastructurilor rutiere, cea despre dur, lungimea maximă a cabinelor uh, tirurilor sau propunerea cu privire la supravegherea electronică a transportului de mărfuri, fără să uităm și sectorul maritim, uh, pentru care există o propunere legată de formalitățile aplicabile navelor care intră sau ies din porturi Uh, și de asemenea rețelele uh, terestre prioritare pentru care trebuie să continuăm uh, punerea în aplicare și să o accelerăm. Înainte de a da cuvântul doamnei comisar, aș vrea să vă amintesc că această întâlnire a coordonatorilor este în mod excepțional deschisă pentru toți membrii Comisiei de Transporturi și este de asemenea difuzată pe internet. Violeta, com, doamna comisar, va prezenta cel de-al treilea pachet mobilitate și apoi va răspunde la două runde de întrebări. Prima rundă de întrebări este în mod vădit uh, rezervată coordonatorilor și o să fie o, o rundă de tip ping-pong. Cea de-a doua rundă va permite celorlalți deputați din comisia noastră să uh, pună întrebări și de asemenea vor primi un răspuns imediat. Știind că este o reuniune a coordonatorilor, din păcate regimul lingvistic este limitat. Violeta, îți dau cuvântul ca să ne prezinți în linii mari pachetul de mobilitate cu numărul 3 și apoi trecem imediat la runda de întrebări și răspunsuri și îți mulțumim încă o dată pentru că ai venit să ne vizitezi. Mulțumesc! Dragă Karima, dragi colegi, stimați deputați, ca de obicei este o mare plăcere să vin aici să vă vorbesc despre o nouă evoluție a sectorului transporturilor europene. În urma prezentării de ieri a celui de-al treilea pachet de mobilitate în plenară, mă bucur că acum putem să intrăm în mai multe detalii și să discutăm despre anumite puncte din pachet mai ales din perspectiva transporturilor și sper să avem apoi o discuție rodnică. Aș vrea să spun din capul locului care sunt obiectivele acestui al treilea pachet de mobilitate și anume să permitem tuturor europenilor să profite de uh, circulație mai sigură, mai puțin poluantă, de tehnologie de transport mai avansată și în același timp să putem să sprijinim uh, competitivitatea industriei europene. Da, acest lucru se poate cu propunerile dintr-un singur pachet. Acestea fiind spuse, vă rog frumos să ascultați ce am de spus, pentru că toate aceste elemente pe care am vrut să le includem sub aceeași umbrelă sunt importante. Acest pachet include patru elemente cheie. Mai întâi, un cadru de politici integrat pentru viitorul securității transportului cu măsuri legislative pentru vehicule și infrastructură. Apoi, standarde de emisie de dioxid de carbon pentru vehiculele grele de marfă, apoi un plan de acțiune pentru dezvoltarea și fabricarea de baterii în Europa și o strategie pe termen lung în ce privește mobilitatea conectată și automată. Aceste componente au fost concepute ca să sprijine tranziția către mobilitate, o mobilitate curată, sigură, inclusivă, conectată și autom automată. Încep cu primul punct. O mobilitate sigură. Așa cum am spus și ieri, mai avem multe de făcut pentru uh, siguranța traficului rutier. E adevărat că rata mortalității a fost cea mai scăzută în 2017, o scădere cu 2% față de cifrele din 2016, însă, în continuare, cifrele sunt groaznice. 25.300 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din Europa și mai mult de 100.000 au fost răniți grav. Mobilitatea pachetul de mobilitate numărul 3 ar trebui să consolideze siguranța traficului rutier, având o abordare nouă. De mult timp discutăm despre acest subiect și au fost luate măsuri de dreptul incredibile ca să atingem acest obiectiv și apoi din toate ne-am dat seama că nu se mai întâmplă nimic, am atins limita mai ales în țările unde cifrele sunt cele mai bune. De aceea ne-am gândit să lucrăm cu toate statele membre ca să depășim situația pe care o cunoaștem până în prezent. Ce am încercat să facem acum? Am conceput un cadru pentru siguranța traficului luter pentru următorul decenii și îl numim sistemul sigur. Vrem să avem mai multe straturi, mai multe nivele de protecție pentru participanții la trafic, ținând cont de toți factorii, infrastructură, designul vehiculelor, viteză și comportamentul participanților la trafic. Vrem să identificăm noi ținte ca să ajungem la uh, ce se numește viziunea zero. V-am spus în comunicarea mea, cred că în Europa nu se mai poate accepta să moară oameni pe drumuri. Și de asemenea nu putem accepta să mai fumezi în locurile publice sau nu se concepe să arunci gunoiul în mijlocul drumului. Cred că putem să avem un angajament similar pentru a salva vieți omenești, să spunem ajunge. Haideți să facem tot ce ne stă în putință ca să uh, uh, dispară acest asasin tăcut de pe drumurile europene. În acest scop și ca să fixăm uh, o țintă pe termen mai scurt, anume pentru perioada 2020-2030, am hotărât să înjumătățim numărul deceselor. Vă propunem mai întâi să ne concentrăm pe o mai bună monitorizare Uh, să muncim mai mult la stabilirea de indicatori uh, cheie. Știți că în declarația de la Valeta am adăugat uh, plus față de monitorizarea deceselor și monitorizarea răniților grav. Și statele membre vor trebui să facă o asemenea raportare și să monitorizeze progresele în această privință. Finanțarea este un alt aspect cheie din acest cadru. Vrem ca siguranța traficului rutier să fie mai vizibilă, să devină un domeniu în care să se poată investi. Țările care folosesc politica de coeziune pot să folosească deja fondurile regionale în acest scop și pe viitor va fi mai ușor și mai simplu să accesezi finanțare. Un plan de acțiune identifică toate măsurile pe care avem de gând să le întreprindem Uh, avem două propuneri legislative în ce privește infrastructura și vehiculele. Mai întâi propunem ca un uh, tehnologiile de siguranță pentru noile vehicule, ca de exemplu asistența pentru uh, frânarea de urgență, frânarea autonomă, detectarea pietonilor și a cicliștilor, toate aceste tehnologii să devină obligatorii pentru noile vehicule. De asemenea, vrem să îmbunătățim um, um, gestionarea infrastructurii din perspectiva siguranței. Aceste reguli și proceduri n-ar trebui să se aplice doar uh, uh coridoarelor uh, prioritare, TNT, dar și altor drumuri principale. Vrem să avem o cartografiere din perspectiva riscului a rețelei de drumuri din Europa și acolo unde sunt um, um, constatate riscuri sistemice, acestea să fie rezolvate. Sper ca peste câțiva ani să avem o hartă a drumurilor celor mai sigure și cele celor mai riscante din Europa. Mai există și un alt element important cu această cartografiere. De îndată ce aceasta este încheiată, va putea să fie folosită pentru a uh, ierarhiza uh, investițiile și pentru a vedea care sunt investițiile prioritare și să știm unde să le uh, dirijăm. Eu cred că sume mici pot să salveze vieți și să prevină uh, răniți. S-a făcut o estimare. Toate costurile cu reabilitarea uh, și cu recuperarea uh, în urma accidentelor uh, rutiere, în Europa se cheltuie mai mult de 120 de miliarde de euro în fiecare an. Și nici măcar nu ne gândim la uh, traume și la ce tragedii trebuie să trăiască familiile din Europa. Deci abia aștept să lucrez cu dumneavoastră pe această temă. A devenit un subiect prioritar pe agenda politică și vă invit să ne um, asociem ca să îndeplinim aceste obiective. Următorul punct este o mobilitate curată. Schimbările climatice persistă și trebuie să ne ocupăm de ele și în același timp trebuie să salvgardăm competitivitatea industriei europene. Ca să facem față acestei provocări, am um, venit cu mai multe propuneri anul trecut, inclusiv uh, cele din pachetul de mobilitate 1 și 2. În ultimul pachet am venit cu pentru prima oară cu standarde de, privind emisiile de de carbon pentru vehicule grele de marfă. În 2025, media emisiilor de dioxid de carbon pentru camioanele noi trebuie să fie cu 15% mai mică decât în 2019. Pentru 2030 s-a stabilit o țintă indicativă de cel puțin 30% mai puțin în comparație cu cifrele din 2019. Aceste ținte uh, sunt uh, coerente cu angajamentele pe care le-am luat în acord de la Paris și, în plus, uh, vom permite companiilor de transport, mai ales IMM-urilor, să facă economii datorită faptului că vor avea motoare care consumă mai puțin carburant. Și ne așteptăm să se facă o economie de 25.000 de euro pe o perioadă de 5 ani. Vreau să spun uh, foarte clar că avem această viziune de zero emisii și pentru transportul de marfă și mă gândesc până în 2050. Părțile interesate îmi spun că e imposibil. Da, e imposibil dacă ne gândim la situația de astăzi. Dar să nu uităm că tehnologiile evoluează, au evoluat enorm în ultimii 5 ani. Și vorbim de 30 de ani în plus. Dacă avem o viziune clară și dacă îndreptăm investițiile și ne încurajăm unii pe alții, se poate. We also propose, uh, improved... Propunem și o mai bună etichetare a pneurilor. Um, vom pune un um, plan strategic pentru um, încurajarea uh, sporirii valorii bateriilor. Um, EU Battery Alliance a dovedit a fi o inițiativă de succes și uh, vă stau la dispoziție pentru detalii dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la acest subiect. Cu, um, ex, cu extinderea rapidă a um, vehiculelor electrice și a utilizării combustibililor alternativi, uh, vrem să punem la dispoziție metodologie prin care utilizatorii să pot compara uh, prețul combustibililor, ceea ce va uh, crește conștientizarea prețurilor combustibililor. Uh, prețurile vor fi exprimate pe suta de kilometri, uh, ținându-se cont de eficiența energetică a vehiculului și conținutul combustibilului respectiv. Acum energie, energia este exprimată în categorii diferite, iar consumatorii nu pot compara un combustibil cu altul. Acum despre pachetul uh, auto, mobilității automatizate. Uh, pachetul, din, uh, pachetul de mobilitate se bazează pe strategia din 2016 pentru mobilitate automată, automatizată. Vom avea acum o abordare nouă a mobilității fără șofer permițând Europei să aibă sisteme interconectate. Uh, printr-un plan uh, orientat spre viitor vrem să definim uh, măsurile menite să ajute la dezvoltarea tehnologiilor cheie, serviciilor și infrastructurii. Printre măsuri avem în vedere susținerea statelor membre și a industriilor pentru a crește la un nivel mai mare de automatizare lucrând în primul rând într-un uh, cadru uh, legal uh, adecvat, care este necesar la nivel european. Acum vrem să creăm un cadru legal european pentru mobilitatea autonomă. În al doilea rând, vrem să răspundem provocărilor de natură socială și preocupărilor cetățenilor sunt foarte multe și vrem să le abordăm la nivel european și în ultimul rând, dar nu mai puțin important, vrem să furnizăm susținere financiară pentru cercetare uh, și inovare și investiții uh, prin um, fondurile europene. Pachetul uh, al treilea de mobilitate include propuneri menite să um, asigură un mediu complet digital pentru schimbul de informații um, referitor la transporturi. Vrem să avem un singur strat cu um, uh, servicii logistice integrate. Regulamentul privind um, informațiile privind transportul de marfă va asigura acceptarea la scară largă a documentelor electronice și vor ține cont de toți actorii implicați în uh, operațiunile de transport. ne așteptăm să avem între 20 și 27 de miliarde de euro economii, reducând uh, costurile administrative datorită EFTI Uh, echivalentul a 75 și 100 de milioane de ore um, economisite anual. Prin um, European Maritime Single Window vrem să armonizăm interfețele de raportare, procedurile și formaturile datelor pentru uh, nave care ajung în porturi europene. Astfel vom reduce birocrația și vom încuraja soluțiile multimodale. Astăzi operatorii navali petrec um, două, trei ore în fiecare port pentru raportare. În ceea ce privește uh, cerințele referitoare la date și la interfațele de, interfețele de raportare, dacă acestea vor fi armonizate, acest timp va fi redus la jumătate. Uh, Uh, vreau să clarific faptul că nu am uh, ales soluția centralizată, am rămas uh, la varianta unui mediu descentralizat, distribuit, însă simulăm un mediu centralizat datorită interfețelor pe care le folosim. Deci se păstrează caracteristicile unui mediu național, Însă, fiecare la nivel național trebuie să respecte uh, regulile generale care se aplică tuturor statelor membre. Ultimul subiect la care vreau să mă refer, uh, investițiile și infrastructura. Uh, nu putem avea mobilitate autonomă, sigură și verde fără investiții bine orientate. Pentru a um, susține TNT uh, uh, până în 2030. Pachetul include măsuri simplificate care să promoveze implementarea uh, rețelei centrale um, europene. Noi numim regulamentul Smart TNT. Vom simplifica acordarea de autorizații uh, și achizițiile publice transfrontaliere. Încercăm să se atingem un nivel mai bun de eficiență uh, și uh, mai multă transparență pentru cetățeni. Acestea ar trebui să reducă întârzierile. Autorizația ar trebui să fie acordată în termen de 3 ani. Acestea ar trebui să reducă costurile asociate și se estimează reduce de 5 miliarde pentru utilizatorii de transport și Uh, reducerea 2,7 uh, milioane de tone de CO2 până în 2020. Um, acest pachet de mobilitate, uh, la acesta se adaugă 450 de milioane de euro în fonduri destinate pentru susținerea mobilității și digitalizării în toate modurile de transport. Vom face acest lucru prin intermediul a trei piloni care sunt deja în executare. În primul rând, obiectivul de finanțare este uh, de într-un buget de 100 de milioane de euro ca buget, se concentrează pe uh, interoperabilitate feroviară și ERTMS, precum sistemul de management de trafic uh, pe drumurile europene. Ne concentrăm pe infrastructură sigură, pe inovare și pe tehnologii noi, concentrându-ne pe siguranță ca prioritate. Al doilea obiectiv de cofinanțare are un buget de 150 de milioane de euro uh, și se concentrează pe uh, Intelligent Transport Services, servicii uh, inteligente de transport și operează prin sisteme, prin platforme logistice multimodale. Onorați deputați, sper că v-am furnizat suficiente informații pentru a începe o discuție. Ar vrea să um, fac apel la dumneavoastră pentru cooperare, pentru cele trei uh, viziuni zero, bine deschis în acest pachet, zero uh, decese pe drumurile europene, zero poluție, poluare pe în transportul european și uh, zero povară administrativă. În 30 de ani acest lucru este realizabil, însă Desigur, totul începe aici. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, Violeta, pour ce panorama qui... Mulțumesc foarte mult, Violeta, pentru această uh, prezentare extrem de amplă. Ne-ai, ne prezentat uh, o viziune panoramică, fără a um, pierde niciun minut. Voi da uh, cuvântul domnului Van de Camp. Um, ehm, ik dank de commissaris, maar dat heb ik uh, gisteravond... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și eu vreau să îi mulțumesc doamnei comisar, însă deja am făcut-o ieri seară când uh, a prezentat pachetul al treilea pentru mobilitate. Voi începe cu o întrebare foarte simplă, foarte directă. De ce credeți că um, Single Maritime Window va avea succes de această dată? pentru că este foarte bine pregătită împreună cu statele membre, pentru că există deja un consens uh, cu statele membre. Uh, ei, uh, ele sunt de acord nu cu o soluție centralizată, ci una bazată pe o rețea. Am vorbit și despre interfață, despre interfețele pe care statele membre încearcă să le creeze. Deja modul în care gestionăm sistemul maritim nu mai este eficient. Credem că timpul este potrivit. A doua întrebare referitor la punerea în aplicare. Ce lipsește din uh, propunere, în uh, opinia mea, este activitatea legată de punerea în aplicare. Noi uh, lucrăm la cabotaj, la detașare, la timpurile de conducere și de odihnă, însă siguranța rutieră se bazează pe tiriști bine pregătiți, și uh, pe aplicare. Ce aveți de gând să faceți în acest domeniu? Noi uh, am negociat și deja se implementează legislația care impune uh, um, ca toți uh, șoferii profesioniști să primească o zi de pregătire, de instruire pe an. În anul ne concentrăm pe viteză. Viteza este unul dintre elementele incluse în infrastructură. Acum ne concentrăm pe uh, limitele de viteză adecvate în funcție de starea drumului și în funcție de cartografierea pe care o uh, facem, în funcție de acele puncte problematice negre din infrastructură. Pe de altă parte, viteza în uh, înțelesul de educație, conștientizare și uh, comportament al oamenilor, de aici își va juca rolul și funcția autonomă Vom avea mai târziu ocazia să discutăm despre acest lucru, dar cred că pentru că lucrăm la aplicare, educație și automatizare, acestea sunt trei uh, piloni, elemente la care ne gândim tot timpul. Un mai bun, uh, un mai bun control prin digitalizare și investiții uh, concentrate. A treia întrebare este următoarea. Deja aceea am spus că sunteți prea ambițioși. Cum răspundeți? Care este prețul vieților omenești? V-aș răspunde. Și nu vorba, este vorba mai degrabă de poluare, nu atâta de siguranța drumurilor, e vorba de poluare. Uh, prețul total al deceselor uh, timpurii uh, și al uh, bolilor în Europa se ridică la 400 de mii de decese premature și cel puțin 140 de miliarde de euro pe an costuri asociate, fără tragedii de familie. Avem mijloacele, suntem o societate bogată, avem industrii progresiste bazate pe inovație. Putem să facem acest lucru. Pe ce vă bazați când uh, vă referiți la vehiculele autonome? Ați spus că poate vom um, câștiga această cursă cu americanii și cu chinezii uh, care totuși ne-au luat-o înainte până acum. Avem o imagine clară până în 2030. vrem să vedem uh, o mobilitatea automată implementată total, ceea ce înseamnă că șoferul va avea în continuare control total asupra volanului, va fi în continuare responsabil uh, pentru uh, uh, șofat, însă va exista, uh, vor exista sisteme, vehicul, vehicul, vehicul infrastructură care vor conecta acestea. Vrem să fim lideri la nivel mondial pentru că deja ne concentrăm pe uh, proiecte pilot, pe uh, conectivitate transfrontalieră, um, și în noul cadru financiar multianual propunem uh, o nouă structură, așa cum există pentru aviație și pentru căi ferate și toate industriile europene împreună cu uh, actorii politici uh, își pot uni eforturile pentru a se concentra pe inovarea necesară pentru a fi lideri mondiali. O ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Bateriile. De ce credeți că ne vom descurca în Europa. Încă o dată se pare că ne luat înainte chinezii și americanii. Nu vom uh, investi în același tip de baterii, ci într-o, în baterii de generație nouă, care vor fi uh, reciclabile, uh, curate și vor, folosi, vor fi folosite în două feluri, adică vor fi și mijloace de stocare de energie și rezervare de energie îi încurajăm pe uh, oamenii de științe. Deja am uh, lansat un program de 10 milioane de euro în februarie pentru a susține inovația în acest domeniu și uh, le-am spus oamenilor de știință că vrem să bazăm aceste baterii pe materiale noi și pe uh, elemente pe care le, ni le putem permite. Nu uh, avem litiu, uh, Uh, și alte substanțe necesare și invităm pe oamenii de știință să dezvolte baterii care să ajute la independența Europei în acest segment. Mulțumesc, doamnă comisar. Domnule Herzog, aveți cuvântul 5 minute. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite, für meine meiner Fraktion, für den Vorschlag. Mulțumesc foarte mult uh, și eu pentru această propunere. Cum am spus și ieri în plen, Uh, în principiu este o propunere bună cu o orientare spre viitor. Ați vorbit mult despre siguranța rutieră, despre reducerea deceselor și așa mai departe. Sunt absolut de acord cu asta. Și s-a dovedit uh, și am arătat în ultimii ani că face mult în acest sens. Ehm, mâine, în schimb, avem uh, un vot privind uh, frauz, frauda de odometru, deci de kilometraj. Asta nu are de-a face cu al treilea pachet de mobilitate, dar uh, cred că uh, aici trebuie să nu uităm, uh, deci când vorbim despre frauda de kilometraj, trebuie să nu uităm, uh, deci să ținem cont de, uh, de costurile economice între 5 și 9 miliarde uh, dar uh, și de mm, efectul asupra siguranței. Noi am făcut o propunere și de la, din partea comisiei n-am mai auzit nimic. Zero, niente. Și uh, mier, uh, joi se va adopta în plen cu o mare majoritate și aș vrea să vă întreb, doamnă comisar, când putem să ne așteptăm la un răspuns din partea dumneavoastră? Aveți un termen de 12 luni. Nu este despre pachetul de mobilitate, dar voi încerca să vă dau un uh, exemplu cuprinzător. Poate vă amintiți că numai în urmă cu câteva zile această legislație uh, a fost uh, lansată în totalitate. Deci că statele membre au fost obligate să aplice, să transpună legislația la nivel local până, în mai do- până pe 20 mai. Deci au avut timp de un an, uh, din mai 2017 până 2018, să uh, transpună legislația. Domnul Ertug, care uh, legislație? Doamna Bulț, cea privind frauda referitoare la odometru. Credeam că la asta v-ați referit sau poate v-am înțeles greșit. Domnul Ertug, dar nu există un regulament privind frauda de odometru. Doamna Bolță făcea parte din directiva privind omologarea de tip și la nivel uh, european asta trebuia să fie aplicat de către statele membre. Domnul Ertug, dar e altceva. În pachetul uh, privind omologarea era vorba despre a se uh, nota uh, kilometrajul pentru mine e vorba de a crea baze de date naționale, de a crea legături între aceste baze de date și asta să permită evitarea manipulării uh, odometrului. Doamna Bult, da, toate acestea sunt incluse. Ce încercăm noi să facem, ce planificăm noi acum să facem este ca până în 2020 uh, să monitorizăm efectul acestei legislații și împreună cu uh, Parlamentul vom folosi uh, proiectele pilot ale Parlamentului European pentru a face o analiză detaliată și eventual, eventual să analizăm și impactul și apoi să venim, dacă este necesar, cu o nouă propunere. Dar în momentul de față nu avem uh, un plan de a face o propunere, domnule Ertug. Deci nu ne putem aștepta la niciun fel de uh, acțiune. Doamna Bulci, după cum spuneam, acum monitorizăm efectele Uh, cadrului uh, privind uh, dreptul la circulație al autovehiculelor. Iar, domnule Ertug, îmi pare rău că vă, că vă întrerup, dar este foarte dezamăgitor ce îmi spuneți. Nu la asta ne așteptam din partea Comisiei Europene. Avem astfel de perioade numeroase în care Comisia așteaptă, analizează și așa mai departe. Soluția este clară. Belgia, țările de jos au făcut propunerea, au rezolvat problema uh, și nu are legătură cu acest pachet pe care l-ați menționat dumneavoastră. Doamna Bulț, statele membre, uh, statelor membre li se recomandă să folosească orice fel de sistem existent, inclusiv uh, cel existent în Belgia, mai există și alte soluții, toate statele membre sunt invitate să folosească. Domnul Ertug, invitația este insuficientă. De ani de zile vedem că statele membre nu sunt motivate deloc să acționeze și este nevoie de, acțio- de acțiune. Și ea nu poate veni decât din partea Comisiei Europene. Și dumneavoastră ați spus că în următoarele 12 luni Comisia nu va acționa. Am înțeles. Uh, îmi, ex- îmi expiră timpul, deci aș vrea să trec la următorul subiect. În ceea ce privește bateriile. Salut propunerea Comisiei în ceea ce privește abordarea industrială. Deci este ceva pozitiv, dar eu așa să știu ceva mai mult despre detalii. Ce uh, pași concreți vom face ca Uniunea Europeană și ce înseamnă bateriile de a doua generație și nu de primă generație. Dacă nu mă înșel, eu când am vorbit cu experții, ei mi-au spus că dacă vrei să investești în a doua generație de baterii, trebuie să cunoști uh, tehnologia pentru prima generație. Doamna Bulț, da, noi vrem să trecem peste această etapă, vrem, nu vrem să ne bazăm pe tehnologiile existente, deci uh, invităm pe oamenii de știință să depășească această etapă. Nu vrem baterii bazate pe litiu, uh, vrem noi materiale, noi, noi tipuri um, de reacții chimice și baterii cu dublu flux S-a creat uh, această alianță pentru baterii, Battery Alliance, uh, s-au reunit o serie întreagă de actori din domeniu, uh, S-a făcut un apel de ofertă de 10 milioane de, ofert, 10 milioane de euro, a fost un prim pas, dar există și alte surse de finanțare ce pot fi folosite pentru baterii în, în funcție de tipul de proiect, de exemplu planul Juncker, apoi specializarea inter, inteligentă, fonduri structurale, Orizont 2020, Inofin, demo proiecte de interes uh, comun european. În toate aceste domenii se pot uh, sprijini uh, proiecte ce țin de baterii. Mulțumim, doamnă Bult. Domnul Zile, acum. Uh, vă amintesc că această audiere este referitoare la al treilea pachet de mobilitate. Am să vă rog să nu vă referiți la subiecte pe care nu le avem pe ordinea de zi. Robert Zile. Da, mulțumesc, um, Karima. Mulțumesc, doamnă Bult, pentru prezentarea acestui pachet. Cred că toată lumea se aștepta la acest pachet. Singura mea întrebare este de ce vine această propunere în 2018 uh, um, și nu mai devreme, în 2017-2016? primul vicepreședinte al comisiei a spus vom face mai puțină legislație. Iar acum, înainte de finalul uh, mandatului și al comisiei și al Parlamentului, începem să adoptăm legislație crucială în domeniul transportului. Ne puteți spune câte ceva? Bun, pentru noi e foarte ușor uh, să facem uh, planuri pentru 2050, pentru că nu va mai trebui noi să fim responsabili pentru ele. Dar, totuși, înțeleg că e o întrebare politică, dar puteți să ne spuneți ceva despre asta? La ce vă așteptați din partea Consiliului, de exemplu, care nici măcar nu dezbate pachetul al doilea pentru mobilitate? Doamna Bulț, este o întrebare politică, voi încerca să răspund pe cât pot de bine. După cum știți, în fiecare an încercăm să stabilim un nou accent. Întâi ne-am concentrat asupra strategiei aviatice. Am uh, propus uh, strategia aviatică, iar după ce aceasta a fost adoptată, în fiecare, tot la câteva luni, uh, facem, intervin aplicări ale acestei strategii. Apoi, al patrulea pachet feroviar, care ne-a mâncat multă energie. Am fost însă foarte mândri că prin cooperarea cu noastră am reușit să-l adoptăm cu toate actele de implementare aferente. Apoi, um, al treilea, domeniul maritim. Era mult de muncă, toate statele membre trebuiau să coopereze, rezultatele sunt evidente. Am reușit să ajungem la un acord aproape istoric la nivelul Organizației Internaționale Mari, Organizației Maritime Internaționale, dar nici asta nu s-a întâmplat peste noapte. A necesitat mult efort. Eu mă bucur, de, mă, sunt mulțumită de modul în care a evoluat acest domeniu. Avem acest single window, avem o propunere de documente electronice care depășesc uh, domeniul maritim și se, și se um, aplică în toate tipurile de transport, iar apoi uh, a urmat șoseaua. Bun, ați putea spune că sau s-ar putea găsi argumente pentru a fi ales o altă ordine, dar așa s-a întâmplat. În primul an, ce mi-am, sau în primii doi ani, ce mi-am dorit eu a fost să construiesc ecosisteme, pentru că nu sunt propune, uh, decizii ale comisiei. Sunt uh, propuneri care vin și din partea părților interesate. Am folosit diferite modele de participare pentru a obține contribuții bune. Deci, Puteți uh, să ne certați pentru prioritățile noastre, dar ele așa au evoluat. Domnul Zile, astăzi uh, ni s-au făcut propunerile pentru uh, politica de coeziune în cadrul CFM pentru următorii șapte ani. Nu au fost foarte încurajator. Ne-ați vorbit despre siguranța rutieră, iar acolo infrastructura este esențială. Nu vi se pare că este o contradicție în faptul că Uh, se oferă mai puține fonduri pentru infrastructură și în același timp sperăm că în următorii șapte ani să creștem uh, siguranța printre altele prin infrastructură. Bun, nu țin de pachetul de mobilitate, dar vă voi răspunde. Știți că Brexitul nu va rămâne fără consecință. Trebuie calculat acest lucru. Unele state membre sunt dispuse să plătească mai mult în bugetul european și dacă asta se întâmplă, Uh, cu mare plăcere uh, readucem fondurile la uh, nivelurile din trecut. Însă trebuie să vă spun că 30,6 miliarde de euro uh, alocate pentru transport. Pe mine mă mulțumesc. E mai mult decât am avut vreodată, e bine structurat, avem multe instrumente, chiar și pentru coeziune în anvelopa CEF avem sume alocate chiar mai mari decât pentru alte sectoare. Deci în condițiile actuale mi se pare că uh, ne-am descurcat bine. Dacă condițiile vor fi mai favorabile, putem spera mai, la mai mult. Domnul Zilea, apoi în, ce, în ceea ce privește bateriile și uh, vehiculele autonome sunt neutre din punct de vedere tehnologic. Când am fost în Silicon Valley, am văzut că peste 40 de companii lucrează la condusul autonom și uh, conceptele sunt foarte diferite. Există um, Google care lucrează la o mașină la care șoferul n-ar avea niciun fel de uh, control. Altele unde ar șoferul ar fi în continuare responsabil. Deci, noi creăm un cadru în Europa, dar să vedem ce va fi în lume. Accept argumentul dumneavoastră. Multe soluții sunt pe care să fie dezvoltate în momentul de față în lume. Uh, vom avea o persoană care uh, se va ocupa de acest uh, subiect la Geneva pentru a lucra în cadrul ONU în ceea ce privește mobilitatea autonomă. Este un subiect pe ordinea de zi a G7 în ultimii trei ani. Din păcate, anul acesta Canada nu organizează reuniunea pentru transport G7, dar la următoarea rundă cu siguranță vom continua să vorbim despre asta. Europa a decis să abordeze patru elemente. Vehiculele conectate și cooperante, să spunem așa, deci vehicule care pot primi informații uh, de la mm, alte vehicule, de la infrastructură uh, și se poate și își pot uh, adapta reacțiile și transmite un mesaj șoferului. Apoi condusul automatizat, ceea ce înseamnă că funcțiile sunt automatizate, vehiculul poate fi în mod uh, automat, dar șoferul este în continuare responsabil. Cred că asta este posibil până în 2030. În momentul de față, toți producătorii europeni participă la eforturi comune pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Numai apoi vom ajunge la etapa de a ne pregăti pentru vehicule autonome, ceea ce înseamnă că nu mai ai volan nu mai ai șofer. Însă subiectele sunt cu totul altele decât uh, la celelalte tipuri. Trebuie să stabilim cine este responsabil. Există uh, teste pilot uh, privind condusul vehiculele autonome în Danemarca, în Franța, teste transfrontaliere, se fac în mai multe, în mai multe țări și cred că asta ne va oferi informații suplimentare. Noi considerăm că trebuie să o luăm pas cu pas, nu pe, pe baza unei abordări um, bazate pe piață. Mulțumesc, domnul Telicca. Mulțumesc. În ce privește puterea în aplicare, Acum vă gândiți la o autoritate care să supravegheze punerea în aplicare. Inițiați vorbiți despre autoritatea în domeniul dreptului muncii, dar nu credeți că ar fi bine pe viitor să avem o autoritate competentă pentru transport? Nu a, o, o agenție pentru căi ferate, ci o agenție pentru transporturile rutiere. Doamna comisar, avem deja o agenție maritimă, o agenție pentru căile ferate și pentru aviație. Agenția de ocupare se ocupă de toate chestiunile de ocupare care se aplică și sectorul transporturilor, deci mă bucur că avem această agenție. Dacă va fi vreodată nevoie de o agenție pentru transporturi terestre, ne vom gândi, dar deocamdată ce vrem noi să facem poate ține de competența agenției de ocupare. Da, dar eu cred că transporturile sunt interconectate, unele competente, competențe se suprapun, dar eu nu cred că uh, pentru cel al treilea pachet mobilitate agenția de ocupare este cea mai competentă. Apoi, în ce privește rețelele TNT și accelerare, cum aveți de gând să obțineți această accelerare știind că statele membre sunt cele care pot ofere uh, autorizațiile și permisele? Când vorbim despre prioritizarea rețelelor TNT, de fapt mă gândesc la faptul că avem uh, criterii similare și pentru alte proiecte care beneficiază de finanțare din uh, Fondul European de Investiții. Și folosim regulamentul CEF, uh, deci conectarea pentru facilitatea Europei, lucrăm cu țările din domeniul politicii de coeziune împreună cu colega mea Corina să vedem cum putem să folosim uh, un buget pentru transport, dar care să nu fie uh, luat din uh, CEF. Deci aceeași criterii, curat, sigur, durabil și inclusiv și de asemenea să fie... Da, am înțeles, dar Adevărul este că uh, avem nevoie și de construirea de infrastructuri și eu cred că ați fi putut să folosiți criteriile financiare ca să puneți presiunea asupra statelor membre care să-și schimbe legislația, dar poate că putem să facem acest lucru. Uh, poluție zero, uh, o poluare zero. Încă sunt milioane, miliarde de mașini și indiferent dacă spuneți 2050 sau 2060, îmi pare rău, îmi pare rău. Dar nu vi se pare că e un, un, un slogan politic? Cum? Cum vă descurcați cu uh, cei care au uh, mașini vechi? Nu v-am spus că nu vor mai exista uh, uh, aglomerație în trafic. Nu, am spus zero poluare, nu zero aglomerație în trafic. În continuare, vor exista uh, foarte multe mașini. Dar ce facem cu miliardele de mașini care sunt acum pe piață? Dar vorbim peste 30 de ani. Câte mașini vechi vor exista peste 30 de ani? Să știți că multe, multe, doamnă comisar, și aș vrea să vă spun, sunteți neutri din punct de vedere tehnologic, încercăm să fim cât mai neutri tehnologic cu putință. Folosiți, folosiți vehicule electrice Noi permitem statelor membre să facă cum crede cuvință, fiecare a venit cu propriul său plan și în funcție de ce au uh, planificat statele membre, noi vom finanța. Știți cumva dacă pentru viitori ani există planuri în uh, Republica Cehă pentru a folosi uh, mai, mai mult noile tehnologii? Bun, las deoparte Republica Cehă. Dar mă bucur că ați menționat. Și de fapt ce vreau să spun este, putem să facem mai multe cu conștientizarea. Se întâmplă foarte multe, dar uneori și uh, am senzația că nu întotdeauna comisia este conștientă de ce se întâmplă. Întotdeauna putem să ne îmbunătățim la capitolul comunicare. Domnul Telicica, în ce pachet de mobilitate vom avea etichetare integrată? E anul transporturilor multimodale. Sper că sunteți uh, conștient de acest lucru. Acum consacrăm foarte multe întâlniri, înțelegerii, uh, lacunelor pe care le avem și să sperăm că vom avea în sfârșit uh, um, bilete integrate. Dar Uh, cum facem cu finanțarea? Întrebarea mea este, Comisia, în fiecare program, în fiecare sector, ați făcut o evaluare cuprinzătoare a ceea ce s-a obținut și s-a realizat până acum și ați făcut uh, propunerea bugetară în această bază? Am făcut ce am putut mai bine. Deci răspunsul este nu. Mulțumesc, ați respectat foarte bine timpul. Nu știam că liberalul a devenit populist, spune doamna comisar. Non, non, non, non, non, c'est pas le moment. Non, non, non, non, non. Domnul Telicca, păi trebuie să vă bazați propunerea pe evaluare. Nu, nu începem cu așa o dezbatere în comisia mea. Dalunde, la parole este Domnule Dalunde, aveți cuvântul. 5 minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc că ne răspundeți la întrebări. Am două întrebări. Investițiile în infrastructură care promovează siguranțe sunt foarte importante, dar avem și multe alte probleme, de exemplu cu șoferii care consumă alcool. Ce măsuri are de gând să ia Comisia și de ce să nu existe un alcotest obligatoriu în toate vehiculele la un moment dat? E o dezbatere în curs. Ce a făcut Comisia cu acest pachet este că um, a stabilit niște standarde astfel încât cei care vor să folosească Um, testele pentru um, a verifica alcoolemia sau um, existența narcoticelor în sânge se poate să o facă, dar încă nu e obligatoriu. Mulțumesc. obiectivele pentru emisiile de dioxid de carbon. E clar că trebuie să trimitem mesaje uh, clare fabricanților, industriei, operatorilor pentru că ei vor avea multe eforturi de făcut, trebuie să cunoască care sunt regulile, trebuie să știe uh, când este data limită până la care mai pot fi vândute uh, camioane care consumă combustibil fosil și apoi să, să nu se ajungă într-o situație în care o firmă achiziționează camioane noi ca să afle că numai după câteva um, luni sau ani, după câțiva ani nu mai poate să se folosească. Încă n-am stabilit un termen limită. Dar această politică unde ai doar ținte pentru emisii și nu spui încă care este anul limită pentru a, a mai putea comercializa camioane uh, cu combustibil fosil nu este greu de acceptat pentru industrie, notez și voi reveni. Eu cred că da, trebuie să ne gândim mai mult. I have some more time. Da, mi se pare că mi-a mai rămas ceva timp la dispoziție. Încă o întrebare din partea mea. Uh, poate că e un pic pe din afara subiectului, dar mă interesează. Foarte mulți oameni suferă din uh, cauza faptului că uh, avioanele poluează mult și ar prefera să călătorească cu trenul în Europa. Dar le este foarte greu pentru că uh, atunci când uh, folosești um, companii diferite, ai nevoie de bilete diferite, nu poți să știi orarele, nu poți să schimbi biletul. Și mă întreb, nu vom avea într-o bună zi un sistem uh, unde cineva să poată să știe toate aceste detalii de pe un singur site sau o singură platformă și dacă vrei să călătorești de la Berlin la Madrid, să te duci pe un singur site și să poți să cumperi toată călătoria și să folosești toate sistemele de la toți operatorii, toate companiile feroviare. This is a matter of uh, data. E o chestiune legată de regulile schimburilor de date. Ce am mai făcut până acum este că am vrut să avem o mm, arhitectură comună în uh, transporturile digitale, pentru că există mai multe niveluri, cel legat de stocarea și schimbul de date, cel legat de uh, comercializare și așa mai departe. Acum avem un document comun electronic uh, pentru um, transportul rutier, dar sper ca până la anul să avem toate informațiile de care avem nevoie și să avem în sfârșit tot ce ne trebuie pentru a um, crea biletele um, integrate, biletele care să acopere tot traseul. Doamna Chilonen, aveți cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumesc că ne-ați uh, uh prezentat cel de-al treilea pachet mobilitate. Prima întrebare legată de mobilitatea sigură și Uh, conect, transporturile conectate și din perspectiva de mediu. Ați spus mai mult de 25.000 de oameni și-au pierdut viețile pe drumurile din Europa. Dar poluarea este o problemă și mai mare, mai ales uh, noxele și dioxidul de carbon mai mult de 500.000 de, de oameni din 2014 până în prezent au murit din cauza poluării. Nu credeți că ar fi bine dacă ați acorda la fel de multă importanță protecției mediului și uh, v-ați fixa un obiectiv zero morți din cauza poluării? în loc să fixați așa un obiectiv numai uh, pentru uh, decesele pe drumuri. Morțile premature din cauza poluării nu sunt uh, datorate doar um, poluării transporturilor. Am putea însă să ajungem la un impact aproape zero Acum uh, transporturile reprezintă cam 40% din uh, totalul poluării și având în vedere prognozele pe care le-am făcut pentru uh, transportul de pasageri și transportul de marfă până în 2050-2060, ne uh, așteptăm să putem să um, obținem modificări majore. Ce putem să facem încă de pe astăzi, încă de pe acum, este să ne asigurăm că toate mijloacele de transport sunt puse la contribuție în mod echitabil uh, pentru că, că e vorba de transporturile maritime, că e vorba despre transporturile aeriene, este nevoie de un efort global. Și acum ne gândim cum putem să avem mai, o mai bună infrastructură pentru a folosi noi tipuri de vehicule și, în plus, punem accentul pe transporturile publice. Ne-am pus speranțele în căile ferate mai mult de 70% din toate investițiile pe perioada 2014-2020 vor permite uh, asigurarea uh, intermodalității și a um, între diferitele mijloace de transport și a conectării acestora. În sfârșit, uh, căile ferate vor fi la înălțime și încă nu sunt la înălțime, pentru că dacă nu există interconectări între rețelele de căi ferate, n-au făcut nimic. Deci trebuie să um, fasonăm tot acest, uh, toată această rețea de căi ferate. Există și noi modele de afaceri pe care le încurajăm, de aceea investim în uh, facilități de transbordare, uh, de pildă. Și vrem să avem uh, noduri de rețea intermodale în orașe și să avem soluții atât pentru călători, să presupunem că ai călătorit cu trenul sau cu un alt mijloc de transport uh, um, în comun și apoi să poți să treci la un alt mijloc de transport pe care îl împarți cu alți utilizatori ca să-ți termini uh, călătoria. Toate aceste soluții uh, sperăm să mm, funcționeze împreună până în 2030 și apoi ne vor mai rămâne 20 de ani ca să ajungem la poluare zero. Eu am toată încrederea în tehnologie și, de asemenea, cred că și oamenii sunt mai conștienți. Și dacă investim în vehicule mai curate și care poluează mai puțin, atunci prețurile vor fi mai mici, aceste mașini vor fi mai abordabile. Asta, din păcate, nu rezolvă și problema cu congestia în trafic, dar măcar ar trebui să rezolve problema cu poluarea. Încă o întrebare rapidă. Comisia va uh, sprijini IMM-urile cu adevărat uh, inovante, care ar, um, ca de exemplu MAS, care să ofere servicii complet noi, da, într-adevăr, avem acest uh, nou concept, MAS, și noi acum investim în uh, firme noi uh, ecologice. Am avut uh, și un eveniment recent în prezidat în comun cu doamna președinte Carimadeli și am putut, de asemenea, în timpul zilelor pentru rețelele TNT, am discutat cu foarte mulți participanți care vor să facă parte din această comunitate de firme startup și mai mult de 80% dintre companii um, mai mult, mă scuzați, au venit mai mult de 80 de companii de peste tot din Europa care vor să investească în mobilitatea viitorului. Și de acum înainte, uh, de fiecare dată când vor avea loc zilele rețelelor TNT, um, vom consacra o zi acestor uh, noi firme. și vom continua și pe viitor uh, în sectorul transporturilor să finanțăm IMM-urile, dar vă rog să faceți în așa fel încât finanțarea să de- meargă în toate statele membre, nu numai în unele dintre Comisar, Madame Ayuto, la parole est à vous. Doamna Ayuto, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc uh, colegului Lundgren care mi-a dat uh, ocazia să iau cuvântul pentru că eu nu sunt coordonatoare. Pachetul pe care tocmai ni l-ați prezentat uh, mă entuziasmează, mai ales în ce privește aceste obiective, zero decese pe drumuri, zero costuri administrative, zero poluare. Ne îndreptăm uh, în direcția dorită și sper că răspundem așteptărilor uh, întreprinderilor și a cetățenilor. În ce privește acest obiectiv zero poluare? Da, văd acum că Comisia favorizează mobilitatea electrică, vreți să investiți în baterii și așa mai departe. Dar, după părerea mea, nu este suficient să înlocuiți uh, uh, vehiculele de astăzi cu vehicule electrice, pentru că uh, una dintre marile probleme este că avem orașe atât de aglomerate și niște orașe atât de poluate, nu numai pentru că aceste vehicule uh, emit uh, mult dioxid de carbon, ci pentru că sunt mult prea multe. Când aveți de gând să investiți în transportul urban public, ca el să fie mai competitiv și ca oamenii să nu mai aibă atât de mult nevoie să-și folosească mașina. Mulțumesc! Știți că ce se întâmplă în orașe ține de subsidiaritate și comisia nu este cu adevărat uh, competentă ca să se implice, dar noi vrem să facem schimburi de bune practici cu orașele din Europa. Știți că acum ne concentrăm foarte mult pe uh, inițiative precum Civitas și ne um, concentrăm pe planificarea urbană, să includem mobilitatea inteligentă în conceptul uh, urbanismului, mai ales că orașele cresc foarte mult. Un alt lucru pe care îl încurajăm uh, este evident uh, transportul public, având inițiative pe care orașele le iau și pe care noi putem să le finanțăm ca să se ajungă la uh, transporturi care poluează mai puțin sau chiar deloc. Așa ceva a funcționat foarte bine în trecut pentru că mai mult de 66 de orașe au profitat de această linie de finanțare. Există de asemenea mai multe prim, premii care sunt um, decernate pentru orașele care găsesc soluții sustenabile în domeniul mobilității um, ecologice și eu cred că în următoarea perioadă de finanțare um, toate aceste criterii de mobilitate sigură, curată, sustenabilă uh, vor deveni prioritare. <clears throat> Da. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru răspuns. În ce privește punerea în aplicare și tehnologii, ați vorbit despre faptul că o serie de dispozitive ar trebui să fie obligatorii în uh, vehicule ca să îmbunătățească siguranța, dar există o siguranță activă și una pasivă. Um, nu doar vehiculul este implicat. Mă gândesc la anumite situații care se întâmplă din ce în ce mai des. Copii care au fost uitați într-o mașină și mor. Nu se întâmplă numai în Italia, cred că se întâmplă oriunde. Și nu știu, nu există niște brevete, niște aparate care să poată să ne ajute să evităm astfel de tragedii. Există dorința de a face ca și asemenea tehnologii să fie disponibile, pentru că e o tehnologie pentru vehiculul care stă, care e parcat. Dar vedeți, și astfel de situații trebuie avute în vedere. Nu știu dacă n-ați putea avea și astfel de um, sisteme obligatorii ca să mai evităm asemenea tragedii. În aceste propuneri nu am inclus nimic de acest tip dar știu că există soluții comerciale. Mm, părinții pot să le folosească ca să fie alertați în cazul în care uh, mașina se supraîncălzește. Ultimul lucru, rețelele TNT și investițiile. Ați spus că vreți să aveți proiecte inteligente și aveți o vedere pe 30 de ani. Ce înțelegeți prin inteligent? Există și posibilitatea uh, în următorii 30 de ani să fie revizuit un proiect dacă acesta are niște caracteristici care s-au dovedit nocive pentru um, piață sau pentru că se dovedește că nu sunt uh, realiste. Da, Așa cum puteți constata, deja revizuim uh, um, rețelele TNT acum și propunem noi modificări. Vor fi uh, făcute publice pe 6 iunie și vom continua să o facem în continuare pentru că condițiile de pe piață se modifică, nevoile se modifică și noi trebuie să ne adaptăm. Și ce înțelegem aici prin smart, prin inteligent? Ne gândim la folosirea inteligentă a finanțării pe care o oferim, ne referim la modelele de guvernanță, vrem să putem să monitorizăm folosirea banilor europeni, uh, să o facem uh, aproape în bilateral, să vedem toate proiectele finanțate din uh, CEF și să intervenim mai, intervenim mai mult decât am făcut-o în trecut și să monitorizăm eficiența proiectelor și efectele de rețea și impactul asupra creșterii și asupra ocupării și um, să putem să monitorizăm și emisiile de dioxid de carbon și vom uh, folosi și externalitățile negative și mm, să vedem numărul de decese, numărul de accidente rutiere, numărul de răniți și sistemul să devină din ce în ce mai bun, dar uh, bineînțeles că nu e perfect. Mulțumesc, doamna Ayuto, doamna comisar. Vom trece acum la întrebările libere. Aveți un minut. Doamna Țapar de la Recuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și doamnei comisar. Uh, eu cred că este binevenit cel de al treilea pachet privind mobilitatea elementele ce țin de mobilitatea sigură precum și elementele ce țin de mobilitatea conectată și automată sunt foarte importante pentru viitorul transportului rutier două lucruri importante și eu cred că avem nevoie de un sistem tot mai integrat și un sistem de uh, ticketing tot mai integrat și trebuie să facem eforturi în acest sens și un alt element foarte important referitor la siguranța rutieră din cauza live streaming ului pe facebook săptămâna trecută în uh, ungaria au murit nouă persoane și șaisprezece copii au rămas fără părinți. deci avem o nouă tendință aceasta de a transmite live pe facebook um, cum șoferii se filmează și transmit live pe facebook uh, uh, videouri. Uh, astfel de practici au consecințe foarte grave eu m am decis și o să i scriu ceo ului pentru a raporta astfel de practici și aici aș avea nevoie și din partea comisiei de sprijin și din partea colegilor din comisia pentru transporturi. cred că deja dincolo de siguranța rutieră investiții în infrastructură pentru a avea o uh, siguranță rutieră deja ne confruntăm cu alt fel de provocări atunci când vorbim de siguranța rutieră și aceasta este o tendință mai ales a noii generații de a face live streaming în timp ce conduce ceea ce duce la accidente și la pierderi de vieți omeneti Și aș vrea să ne gândim împreună la o soluție. Mulțumesc. comisar. aveți cuvântul. Um, maybe I can share at this point uh, exactly which uh, Poate că pot să vă prezint uh, ce uh, funcții introducem deja în acest pachet de mobilitate. Sigur, uh, vom avea loc de mai mult pentru că vom adăuga tot timpul chestiuni noi pentru a ajunge la automatizarea completă până la urmă. Introducem um, asistență la, pentru viteză, recunoașterea oboselii șoferului, și uh, monitorizarea presiunii pneurilor. Acest lucru este valabil pentru camioane și pentru mașini. Apoi avem chestiuni pentru uh, uh, mașini și furgonete, adică menținerea benzii, ABS, foarte important pentru pietoni și pentru bicicliști. Și, desigur, vom, ne vom, vom avansa încet, încet către automatizare. Desigur, um, deocamdată nu vrem să introducem uh, sistemele de frânare automată pentru camioane, pentru că nu avem deocamdată tehnologia fiabilă, dar imediat ce vom avea tehnologia, vom, uh, avem în vedere să introducem și pentru autobuze și camioane. Avem de asemenea și cerințe doar pentru um, autobuze și camioane, care sunt uh, sisteme de detectare de cicliști, de bicicliști și uh, pietoni. Eu uh, vreau uh, să introducem pe acestea ca obligatorii și sper să uh, avem susținerea Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Doamna De Monte, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a vorbit foarte mult de uh, siguranța pe drumuri. Eu am o întrebare despre infrastructură. Dacă se poate, nu știu dacă va fi cu putință cu cel de-al treilea pachet, dar nu ați putea să facilitați uh, investițiile în uh, asfaltul care drenează mai bine precipitațiile, pentru că se întâmplă foarte multe accidente în mediul urban și uh, de asemenea aș vrea să știu dacă putem să investim mai mult în protejarea pietonilor și nu putem să folosim într-o mai mare măsură fondurile structurale pentru a garanta o metode de condus sigure, pentru că e, și șoferii imprudenți sunt vina accidentelor. Analiza noastră ne-a făcut să înțelegem că majoritatea accidentelor au loc uh, pe uh, drumuri regionale și nu pe autostrăzi. Ne concentrăm acum foarte mult, prin urmare, pe drumurile regionale și de aceea propunem ca în anumite circunstanțe um, facilitatea conectarea Europei să poată acoperi uh, necesitățile drumurilor de acces către coridoare. Uh, noi uh, ne-am gândit și deja am introdus în acest pachet modalități de a proteja trecerile la nivel cu calea ferată, zonele uh, Uh, pentru pietoni și benzile pentru biciclete care vor fi uh, susținute în următorul CFM și pentru următorul CFM uh, propunem să răspundem și necesitatea transportului din ambele perspective, din punct de vedere al mentenanței, să ne asigurăm că drumurile sunt moderne și bine menținute, întreținute și să asigurăm și aspectele transfrontaliere și verigile lipsă Um, despre apă, căile maritime, nu vă, căile navigabile nu vă pot uh, răspunde acum, uh, nu știu, uh, pe din afară, trebuie să recunosc. Domnul Kramer are un minut. Mulțumesc. Ați spus că uh, trebuie să acordăm suficienți bani pentru a salva uh, vieți, dar avem uh, combustibilul uh, uh, pentru nave, um, petrolul greu, um, pe care dacă uh, l-am uh, reduce, am salvat foarte multe vieți. Uh, motorina uh, costă ceva mai scump, dar uh, este mult mai puțin poluantă. De ce nu investim ceva și aici? Pot să vă răspund uh, referindu-mă la abordarea noastră strategică. Știți că abordăm problema poluării pe trei niveluri și trebuie să facem acest lucru în mod sincronizat. Vehiculele, uh, combustibilii alternativ, energie alternativă, care nu uh, există în cantitate suficientă în Europa, însă lucrurile se schimbă și, uh, de asemenea, o mai bună organizare a transportului. Sper, pentru că viziunea zero va trebui să abordeze și această problemă, sper cu adevărat să reușim să trecem la alte surse de energie și că vom avea uh, tot felul de vehicule în toate formatele um, disponibile pentru uh, utilizare privată și publică, dar nu vă pot răspunde de ce n-am făcut acest lucru uh, peste noapte, pentru că orice schimbare dramatică este uh, uh, dificilă. Trebuie să ne sincronizăm. Mulțumesc foarte mult, domnul comisar. Domnul Riche are un minut. Mulțumesc. Am trei întrebări, doamna președinte. Prima de natură parlamentară. Credeți că acest al treilea pachet nu va fi uh, operațional uh, legislativ. De ce? După ce vor fi uh, încheiate cu succes primele două? Și cum vedeți um, lucrurile în um, care am să ajungem un succes um, legislativ? Și interpretați acest al treilea pachet ca fiind un grup de texte cadru uh, în care uh, anexele și indicațiile tehnice uh, directe sunt orientări uh, generale. Și a treia întrebare legată de prima, atunci când vă referiți, de exemplu, de gestionarea siguranței infrastructurii și vă referiți la pneuri, vă gândiți la măsuri speciale care să permită să avem infrastructuri mai sigure sau care să ne permită să facem progrese din punct de vedere legislativ sau la ce vă gândiți? Mulțumesc! În ceea ce privește aceste pachete, noi nu vrem să ducem la capăt toate uh, pachetele care nu funcționează bine. Uh, dacă Parlamentul consideră că al treilea pachet poate fi uh, încheiat uh, mai repede decât primul, noi uh, suntem aici și vă ascultăm. Dacă credeți că îl puteți promova pe acesta, noi vă suntem la dispoziție și sunt dispusă să vă ajut cât pot. În ceea ce privește presiunea în pneuri, cum am spus, pentru chestiunile obligatorii de siguranță vom avea Um, monitorizarea presiunii în pneuri, se vor raporta situațiile uh, de uh, căuciucuri uh, dezumflate, dar vrem ca și cei responsabili cu controlul traficului să inspecteze mai atent șoferii și vehiculele, însă știți că acest lucru ține de nivelul local în mare măsură. Noi cooperăm foarte bine cu TISPO uh, și Turcia a fost recent acceptată în cadrul acestei organizații și sperăm să avem o bună cooperare și cu Turcia, prin urmare, să fie verificați și șoferii turci. Îmi pare rău, dar a doua întrebare nu am înțeles-o. Era o întrebare generală dacă acest al treilea pachet reprezintă texte legislative cadru care vor necesita precizări tehnice sau sunt texte care vor fi limitative, restrictive. Este vorba de un pachet autonom. Nu cred că există vreo legătură între primul, al doilea și al treilea. Ele nu, sunt, nu depind unul de altul, de aceea ele sunt uh, autonome și de ce ne-am concentrat mai mult pe chestiunile sociale și există și elemente de digitalizare. Însă, în ceea ce privește uh, taxele de, uh, de drum și vinietele, eurovinietele, am vrut un pachet autonom. Um, în ceea ce privește emisiile de CO2, uh, um, centrele de transfer al încărcăturii, toate aceste chestiuni sunt independente una de alta. Mulțumesc, doamnă comisar. Am și eu uh, câteva întrebări foarte pe scurt. Aveți dreptate, uh, doamnă comisar Violeta, ai uh, dreptate în ceea ce este climat. Am, uh, mi-au refăcut și eu calculele. Dacă vrem să respectăm uh, Parisul, trebuie să facem minus 40% până în 2030, deci trebuie să activăm o filiere întreagă. Va trebui uh, să nu ne limităm la camioane de 16 tone, va trebui să fim, să extindem să ne deschidem. Și sunt de acord uh, în ceea ce privește uh, latura legată de automatizare și uh, vehiculele autonome. Trebuie să fim foarte vigilenți pentru că nu există astăzi sisteme europene. Nu putem fi în același sistem ca Dieselgate. De aceea va trebui să reflectăm împreună asupra prima um, agenție de omologare a vehiculelor care um, va se ocupa de experimente de uh, cyber security și de chestiunea datelor, pentru că datele vor fi petrolul uh, viitorului va, mașina autonomă va trebui să transforme orașele, va fi alimentată de un nou mix energetic, nu va fi doar electricitate și energii uh, regenerabile, uh, vom vorbi despre hidrogen și gaz, dar acest centru de date uh, va, vor ajunge în orașe. Orașele vor fi transformate și aș vrea să mai insistăm asupra obiectivului spunem, da, comisia noastră mm, este gata să vă uh, alimenteze foaia de parcurs. Vom uh, încerca să avem, înainte de finalul acestui mandat, să avem o poziție a Parlamentului European pe acest uh, subiect. Cred că ne putem fi de acord că putem fi întotdeauna mai ambițioși. Um, și vom fi răsplătiți cu rezultate rapid. Cu tacograful uh, digital, uh, acum un an a trecut legea și acum suntem cu toții de acord că uh, este absurd termenul de implementare până în 2034, pentru că ne-am dat seama că atât de repede a avansat tehnologia că sper să putem realiza acest lucru până în 2023. Uh, același lucru se va întâmpla și cu camioanele. În 2023 va exista o revizuire a obiectivelor 2030, atunci uh, avem ocazia ideală pentru a stabili obiective și mai ambițioase. Să vedem dacă piața poate face față. Cred că în trecut am dovedit că dacă lucrăm uh, împreună și dacă ne provocăm unii pe alții în mod pozitiv, să fim, să îndrăznim, să fim mai ambițioși, putem să fim la înălțime și putem să tragem după noi industria. În negocierile privind organizarea interna piețelor, negocierile au um, mers foarte bine. A fost drăguț să vedem că suntem aliați uh, Mm, tehnologiile noi nu sunt doar bune pentru societate în sensul că avem obiective mai înalte, dar industria începe să perceapă avantajele și din perspectiva businessului. Odată ce viziunile de afaceri și sociale sunt se întâlnesc, converg, putem să uh, avem o societate mai sigură, mai curată și mai inclusivă și uh, mobilitatea autonomă, despre care n-am vorbit foarte mult astăzi, cred că putem să uh, introducem societatea inclusivă în mobilitate, pentru că și zonele rurale vor deveni mai bine conectate, iar satele inteligente ne vor oferi un cadru foarte bun în care să putem începe să dezvoltăm uh, aceste soluții, iar oamenii seniorii vor putea fi reintroduși în viața socială, la fel, uh, mulți oameni își vor recâștiga independența, vor putea circula. Acestea sunt uh, motivele care mă, chestiunile care mă motivează. Mulțumesc, uh, Violeta, mulțumesc că ai jucat acest joc, că ai venit la noi și că ai jucat ping-pong în aceste întrebări și răspunsuri. Mulțumesc că ne-ai răspuns atât de întrebările. Al treilea pachet de mobilitate este doar la început. Vom avea ocazia să-l dezbatem uh, în repetate rânduri și cu tine, Violeta. Mulțumesc că ne-a alocat timpul tău. Este mereu o plăcere să schimbăm opinii și ne vedem foarte curând. Le mulțumesc interpreților, le mulțumesc tuturor pentru uh, această participare activă și ne revedem săptămâna viitoare, 4 iunie, luni.